Ça va être fait sur l'ordinateur. Bien. Là aussi. Très bien. Buenas tardes. Vamos a, a dar comienzo a esta mesa de trabajo sobre el mercado único de energía, competencia, regulación y precios de la energía. Bună ziua, bun venit la această reuniune. Cred că este o ocazie foarte bună pentru a dezbatere între parlamentari europeni și parlamentarii naționali. Da, o problemă cu canalele, diverse limbi care erau încurcate, ne cerem scuze. Canalul de engleză tot nu funcționează. Bună ziua, cum vă spuneam din nou. E o ocazie foarte bună de a dezbate politici sobre el mercado, como decía, único de energía, eh, la competencia, regulación y precios. Para ello vamos a... Deci sesiunea noastră cu privire la piața unică, concurență, prețuri. Doamna Vălean este alături de noi, care alături de domnul raportor Feliz Lavien din partea Parlamentului Spaniol, domnul Rovestros, care... Eh, se un turno după ce uh, vom asculta aceste intervenții, vom avea o rundă de întrebări pentru a putea contribui la o dezbatere. Deci cine dorește să ia cuvântul, <clears throat> să putem uh, nota numele dumneavoastră și apoi să ascultăm întrebările la sfârșitul prezentărilor. O să dau uh, imediat cuvântul colegilor mei. Mulțumesc, domnule coleg, pot să spun așa, bun venit tuturor, vă mulțumesc pentru că participați la acest grup de lucru privind piața unică de energie, concurență, reglementare și stabilirea prețurilor pentru energie. Mă bucur să coprezidez împreună cu domnul Mariscane, membru al Congresului Spaniol. Mulțumesc și domnului Lavila Martinez, care va fi raportorul nostru la acest grup de lucru. Chestiunile care se vor discuta astăzi aici au fost de mulți ani în centrul activității Parlamentului European și uh, în Uniunea Europeană ca ansamblu și continuă să fie. Proiectul european a început cu energia, comunitatea oțelului și carbonului, tratat, uh, carbonului tratatul de la Roma, dar inițiativele pentru o politică energetică comună cuprinzătoare din anii 70 nu a avut succes. Cu 30 de ani mai târziu am reușit să avem un articol privind politica comună energetică în tratatul de la Lisabona, dar nu este suficient. Avem astăzi trei grupuri de lucru care structurează bine provocările cu care ne confruntăm în acest domeniu al energiei. Grupul nostru de lucru se va concentra pe ce putem face acasă în Uniunea Europeană pentru a consolida securitatea energetică, pentru a apăra mediul conjurător și pentru a avea prețuri rezonabile pentru consumatori. Pentru a avea o piață comună adecvată în domeniul energiei. Am adoptat mai multe acte normative în Parlamentul European și pe plan european. Cel mai recent a fost al treilea pachet privind, intern privind energia, de anul trecut. Cu toate acestea, există probleme în implementarea pachetului precedent de legislație. Asta pe de o parte. Apoi, pe de altă parte, politica concurenței este un alt instrument pe care îl putem utiliza, dar piețele sunt încă extrem de concentrate și sunt doar puțini operatori transfrontalieri care să se bucure de sprijin politic puternic din partea propriilor guverne. Politicile fiscale sunt adesea utilizate în numele energiei. <clears throat> Acest instrument al impozitării mai ales ține de responsabilitatea statelor membre. Deci ținând cont de aceste trei uh, chestiuni uh, pe care să le discutăm. Problema care se pune este cum putem combina activitatea pe plan european și național pentru a avea o adevărată piață unică, eficientă și care să poată să dea o posibilitate de alegere, de opțiune la prețuri rezonabile pentru consumatori, pentru cetățeni. Așteptăm, deci, contribuțiile dumneavoastră. Vom lua notă cu atenție de toate lorile de cuvânt, pentru că în Parlamentul European curând vom începe activitatea la un raport privind un plan de acțiune în domeniul energiei, perioada 2011-2020 <clears throat> și așteptăm de asemenea o propunere din partea Comisiei Europene cu, privind, cu privire la viitorul infrastructurii energetice europene. <clears throat> Acum o să-i dau cuvântul uh, raportorului grupului nostru de lucru, domnul Lavia Martinez, pentru uh, această dezbatere. Eh, muchas gracias, eh, presidenta y copresidente y eh, colegas Mulțumesc foarte mult uh, celor doi președinți. Aș vrea să încep prin a spune că eu cred că aceste sesiuni sunt foarte interesante pentru toate statele membre dacă nu avem o piață unică pentru energie. Atunci va trebui să facem cu adevărat eforturi pentru a ne asigura că avem baza necesară pentru interconectare între rețele de electricitate pe plan european uh, în acest secol al XXI-lea. Europa ar putea eventual să impune un ritm mondial utilizând sursele și resursele energetice. Astăzi nu Europa, să zicem, dă tonul. Europa are nevoie de o politică comunitară cu un cadru unic. Altfel, celelalte țări o să impună alegerea lor. Europa a înțeles la Copenhaga că nu se poate obține o poziție pe care să o apere dacă nu, este, dacă nu are o poziție un, unită. Altfel va trebui să urmăm modelul impus de alții pe plan mondial în domeniul energiei. Să discutăm despre energie înseamnă că trebuie să inovăm, să creăm locuri de muncă, iar Europa trebuie să garanteze durabilitatea aprovizionării, trebuie să se îndrepte spre energii regenerabile, lucru pe care îl uh, facem încă din anii 1980. Obiectivul este de a garanta pentru consumatori și pentru întreprinderile din Uniunea Europeană o aprovizionare durabilă cu emisii reduse de dioxid de carbon. Progresele foarte lente împotriva schimbărilor climatice pe plan mondial impun nevoia de a recrea locuri de muncă în Europa. Iată tot atâtea provocări și va trebui să ne bazăm pe o strategie comună. Edificarea pieții interne a energiei, să încercăm să inovăm, să emitem mai puțin dioxid de carbon, iată elemente importante. o atitudine de deschidere, un cadru general care să permită să atingem aceste obiective. E nevoie de mai multă interconexiune pentru piața unică a energiei și o diversitate în sursele de aprovizionare. Iată singurele mijloace pentru a fi competitivi pe un continent unde nu sunt foarte multe surse de energie. Mai rămân multe de făcut pentru a ajunge la o energie curată, sigură. Cred că Europa trebuie să fie lider în acest proces. Trebuie să avem obiective clare. Interconexiunile nu sunt încă realizate trebuie să se finanțeze toate aceste infrastructuri, piața însăși nu va garanta această finanțare. Criza economică ne demonstrează ce, unde duce lipsa de reglementare. Uniunea Europeană trebuie așadar să intervină pentru a elimina obstacolele care împiedică să se atingă obiectivul general și adică aprovizionarea sigură, siguranța aprovizionării cu energie. Trebuie să fim interconectați, altfel nu vom reuși să fim solidari, să avem o luptă eficace împotriva schimbărilor climatice și să obținem o energie curată. Rețelele evoluează lent, trebuie acum să se treacă de la teorie la practică, lumea e în mișcare și Europa nu poate să stea și să aștepte. În această criză financiară și economică mondială, Trebuie mai multă eficacitate energetică în această piață unică, ceea ce ne va permite să fim mai competitivi pe o piață unică energie interconectate, vom putea să fim mai durabili. Energia nu cunoaște frontiere, va servi tuturor cetățenilor europeni. Fără rețea de infrastructură europeană interconectată nu va fi posibil. Deci va trebui să se aibă în vedere că și Națiunile Unite afirmă faptul că există peste un miliard și jumătate de locuitori care nu dispun de energie electrică. Dacă Uniunea Europeană poate să fie lider în inovație, ar putea fi util de asemenea și pentru acele țări, le va permite <clears throat> poate să soluționeze această problemă și această problemă. O economie care consumă mai puțin pentru a produce același lucru și dacă în plus în condiții de durabilitate și nu lasă o povară tot mai grea generațiilor următoare, va fi mai competitivă, va crea și locuri de muncă mai stabile. e nevoie de motive întemeiate pentru a acționa împreună. Și cred că avem toate aceste motive. Europa celor 27 trebuie să treacă de la vorbe la fapte. Suntem într-o situație mondială cu diverse dificultăți economice și deci trebuie să avem energii regenerabile pentru viitorul copiilor și al uh, omenirii, pentru a proteja și mediul înconjurător cred că e cea mai bună moștenire pe care o putem lăsa viitorilor generații. Mulțumesc. Gracias, Felix. Eh, a continuación toma la palabra... Mulțumesc. O să dau acum cuvântul lui Rolf eh, Strauch. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această discuție. Uh, pe marginea documentului care a fost emis astăzi la 5 și care a fost transmis și anterior. E vorba de un uh, raport referitor la aspecte structurale care sunt uh, interesante pentru noi și pentru dumneavoastră totodată. În cadrul acestui raport referitor la piețele energetice și la macroeconomie, se privesc uh, lucrurile dintr-o perspectivă macroeconomică și a politicii monetare. Însă, până la urmă, ne interesează felul în care piețele energetice și prețurile la energie afectează cetățenii și puterea lor de cumpărare. Raportul este destul de amplu. Vreau să vă spun în câteva cuvinte care este structura sa. E vorba de o prezentare a piețelor de energie. Avem câteva aspecte structurale și dezvoltările din ultimii 50 de ani. Apoi analizăm impactul prețurilor la energie asupra activității economice și se arată cum afectează economia creșterea prețului la petrol, de pildă, la nivel macroeconomic. Apoi, în capitolul 3, ne uităm la impactul pieței, asupra piețelor de energie al prețurilor și, având în vedere subiectul pe care îl discutăm acum, pe asta mă voi concentra și eu acum, în scurta mea prezentare. Mai departe, pe acest slide vedem un cadru conceptual referitor la impactul prețurilor energiei asupra inflației. Avem efecte de prim rang și de rangul 2. Primele dintre acestea reprezintă o influență directă a prețurilor energiei asupra consumatorilor, dar există și influențe indirecte dacă energia este folosită în producția industrială, astfel sunt afectate și prețurile de consum. Efectele din uh, runda a doua, efectele de rang 2, se referă la, în mai general, la influența pe care o are prețul eh, la energie asupra eh, stabilirii altor prețuri. Pe această diagramă vedeți un, uh, o reprezentare a prețurilor combustibililor lichizi, prețul ca atare, prețul plus uh, taxe și imaginea generală. Din această diagramă se reiese clar că creșterea prețurilor la combustibilii lichizi a fost cauzată în principal de creșterea prețurilor la tiței, tiței de la 10 la 40 de decenți. Dacă ne uităm la marjele pentru rafinare sau costurile distribuției, vedem că acestea nu au variat foarte mult. A doua cauza creșterilor de prețuri este reprezentată de impozite, de taxe, care au crescut destul de mult în ultimii 10 ani și creșterea de aici poate fi atribuită modificărilor de accize și altor componente. Impozitele contribuie în cea mai mare măsură la diferențele de preț al energiei între țările europene. Discutăm apoi despre trecerea de la prețurile brute la prețurile la consumator. Dacă ne gândim la o creștere de 10 cenți la petrolul rafinat în zona euro și vedem cum afectează această creștere prețurile de consum, acești 10 cenți sunt transferați complet foarte rapid. În măsură de 50% se face transferul în două săptămâni și suma întreagă, 100% transfer, între 6 și 9 săptămâni mai târziu. Este foarte important și că nu se semnalează asimetrii, adică nu putem spune că prețurile reacționează într-o mai mare măsură, prețurile de consum reacționează într-o mai mare măsură la creștere față de scăderea prețului la țiței sau petrolul brut. Un, o altă componentă importantă a prețului energiei, ce de fapt două componente sunt electricitatea și gazele. 2,3 respectiv 1,8% din coșul de consum. Pe aceste tabele vedem dispersia în zona euro, care este mai mare decât uh, dispersia prețurilor la petrol uh, în cazul gazului. Iar în partea dreaptă vedem o oarecare convergență în cazul gazelor, ceea ce nu se întâmplă în cazul prețurilor la electricitate. O alt această trăsătură ce se leagă de prețurile la electricitate și respectiv gaze se referă la cauzele acestor diferențe. În speță, impozite, costuri sau marge de profit și concurență. În urma analizei pe care am efectuat, am ajuns la concluzia că în acest caz și în cazul combustibilului lichizi există o cauză principală pentru diferențele de prețuri, deși impactul este mai mic decât în cazul combustibilului lichid. Alte componente ale costurilor, cum ar fi rețeaua, costurile de rețea, au un rol mai puțin semnificativ în cazul gazelor decât în cazul electricității. Ajungem apoi la un aspect foarte relevant pentru discuția noastră de astăzi și anume impactul concurenței asupra prețurilor. După cum știți cu toții, există probleme întâi cu măsurarea aspectelor legate, legate de concurență, pentru că între concurența de iure și concurența de fapt, de fapt există diferențe. O altă, un alt lucru care complică lucrurile este existența a așa numitelor monopoluri naturale, iar un mediu cu reglementare redusă sau zero nu este deloc de dorit. În ultimii ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește descentralizarea, dereglementarea piețelor energetice, însă se poate face și mai mult în această direcție. Se poate urmări mai multă concurență și mai multă separare a diferiților actori de pe piața energetică. Vedem în acest tabel indicatorul C3, prin uh, comparație cu sectorul um, de vânzare în detalii al combustibilor pentru transport, uh, dacă comparăm sectorul de vânzare gro și în detalii la gaz, vedem că aceste trei mari sectoare acoperă peste 70% din piață. Concentrăm un grad de concentrare destul de mare. Raportul analizează și doveze empirice conform cărora liberalizarea pieței a dus la scăderi de prețuri. Acest lucru este deja dovedit. După cum vedeți aici, pentru piața gazelor și a electricității, dacă comparăm um, dimensiunea portocalie și cea verde cu cea albastră. În anii 90, la începutul anilor 90, reglementarea pieței energiei a adăugat 10% prețurilor generale, iar acum s-a ajuns la sub o treime din acest nivel. Spre avantajul consumatorului that is also relevant. Un alt punct uh, relevant în acest sens este modul în care sunt transferate prețurile um, energetice la, asupra prețurilor de gaz și uh, electricitate. Știm că um, prețurile la energie urmează prețurile țițe, prețului țițe, țițeiului, însă Uh, trecerea de la, ga, de la petrol la gaz, de la țiței la gaz, este uh, încetinită de, în, de aproximativ 8 uh, luni este această perioadă. Dacă analizăm uh, situația în cazul electricității, există o diferență foarte mare între piețele angro și cele on detail, respectiv ce ajunge la cetățean. Pe stânga vedeți prețurile la țiței și prețurile de la uh, schimburile de, de la bursa de electricitate și vedeți că există uh, o legătură foarte strânsă între cele două. Pe de alt, în dreapta vedeți uh, prețul la țiței și prețul la electricitate pentru consumatori vedeți că prețul la electricitate este mult mai um, stabil și nu există acest transfer al costurilor de la um, țiței la energie electrică. În general, piața agro a suferit o schimbare în ceea ce privește stabilirea prețurilor și pentru consumatari prețurile pentru consumatori se schimbă din ce în ce mai des în ultimul timp. Am discutat până acum despre efectul direct, însă acum aș dori să vă prezint și imaginea de ansamblu, dar și să mă refer la efectele indirecte. Din acest uh, tabel cel mai important lucru pe care îl vedeți, sau primul lucru pe care îl vedeți, este următorul. Impactul prețului la țiței asupra inflației este diferit de nivelul prețului la țiței. Și este de înțeles pentru că știm că țițeiul duce la cheltuieli mai mari pentru surse de uh, energie și, drept urmare, inflația este mai mare. Un alt aspect care reiese din acest tabel este acela că efectele um, indirecte au foarte uh, se adaugă la efectele uh, directe în ceea ce privește creșterea uh, prețurilor. Iată, se crește practic uh, efectul în general cu 50%. Iar apoi, dacă încercăm să separăm și să vedem numai uh, efectul salariilor, vedem că acesta joacă un rol important asupra inflației în general. Aceasta mă aduce la aspectele ce țin de politici care reies din acest uh, raport. La început uh, am, am analizat aceste aspecte din punct de vedere al uh, politicii de monitorizare uh, și trebuie să spun că aceasta are un efect foarte mic asupra efectelor directe. Um, uh, este vorba de politica monetară, mă scuzați. Dacă analizăm uh, probele empirici, empirice, vom vedea că uh, Uh, efectul prețului țițeiului asupra uh, um, inflației a scăzut în uh, ultimele decade. Însă există o influență și asupra dimensiunii salariilor, deci trebuie luat în considerare și acest aspect social. În general, ține de Um, capacitatea zonei euro de a se adapta la piață în viitor și de a avea, uh, de a avea politici structurate astfel încât să sprijine eficacitatea și eficiența energetică, lucruri care sunt, uh, sunt esențiale pentru a um, minimiza efectele fluctuației uh, prețurilor energetice asupra economiei. Vă mulțumim. Să deschidem uh, dezbaterea. Văd că cineva dorește să ia cuvântul, domnul Simon. Vă rog, aveți cuvântul. Ah. <laughs> Uh, thank you, Chair. Um, I'm from the, the... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt din Parlamentul irlandez, dar am fost și membru al Parlamentului European. O întrebare și câteva comentarii. Știu că am timp puțin la dispoziție. În primul rând, în ceea ce privește conexiunile, interconexiunile dintre țări, una, aș vrea să știu cum ar trebui să fie asigurată aceasta, cine trebuie să fie um, cine e responsabil pentru asta, cine o controlează, cum ne asigurăm că avem o politică la nivelul european care să, uh, să ne ajute. Nu știu dacă luminile încearcă să-mi spună ceva, spune vorbitorul. Un rol important uh, va, vor juca uh, și um, biocarburanții în viitor și situația este diferită în diferitele state membre. Nu avem o piață pentru acestea. În ceea ce privește etanolul, unele țări um, oferă um, uh, beneficii și facilități uh, pentru a stimula acest importul de etanol. Pe de altă parte, Uh, alte țări uh, introduc taxe mult mai mari. Dacă ne uităm la Marea Britanie, vom vedea că Marea Britanie și Suedia vom vedea că abordarea este foarte diferită față de Germania, de exemplu. Cred că vom vedea țări care vor importa etanol ieftin pentru a-l exporta apoi mai scump în Uniunea Europeană. Și astfel ar avea loc o distorsionare a competiției competiției în ceea ce privește etanolul și biodieselul. Aș dori să știu uh, cum comentează membrii panelului acest lucru. În ceea ce privește separarea um, proprietății um, proprietarilor de um, rețea decât de um, operatorii de sistem, Uh, trebuie să vă spun că în multe țări avem uh, mari companii care continuă să fie proprietari asupra capacităților de generare, de distribuție. Uh, practic sunt proprietari între, întregului sistem și cred că trebuie să continuăm cu separarea proprietății în acest sens, astfel încât să avem actori diferiți. Și, nu în ultimul rând, trebuie să vă spun că la plenara anterioară uh, m-a îngrijorat faptul că se dorește atât de mult obțin, încheierea unui acord energetic în Uniunea Europeană. Cred că am putea um, utiliza energia pentru un astfel de acord în, pentru a face lucruri mult mai practice, pentru a uh, consolida cooperarea între state în cadrul legislativ uh, existent, și anume tratatul de la Lisabona. Din perspectiva țării noastre și a statului nostru vecin, trebuie să vă spun că ar fi foarte dificil să se semneze un astfel de acord. Chiar dacă ar fi de dorit un nou tratat energetic pentru Europa, cred că din punct de vedere politic ar fi foarte greu de obținut. Și cred că mai degrabă ar trebui să ne uităm la lucrurile practice pe care putem să le obținem în timpul pe care ni l-am stabilit. Comeni, quieren responder. Yo quisiera, antes de darle la palabra a, a mis colegas. Mulțumesc. Dorește cineva să răspundă? Înainte să dau cuvântul colegilor mei, aș dori să vă spun, în ceea ce privește interconexiunea, că, din experiența mea în Spania, nu avem foarte multe interconexiuni cu Franța aproximativ 10%. Deci este o problemă ce ține de competitivitate și, într-adevăr, a pus bețe în roate potențialului de creștere al economiei noastre. Și cred că același lucru este valabil și pentru uh, Gaza. Acum suntem la 4% acolo. Și capacitatea noastră de aprovizionare nu este suficientă la gaz uh, cel puțin, uh, când am văzut, dacă, având în vedere și criza din um, criza recentă cu Ucraina, uh, nu este suficient. Așadar am dorit să dezvoltăm această infrastructură, numai că pentru a face asta avem nevoie de investiții private, investiții publice, pentru că capitalul privat nu este suficient. Aceasta este o provocare. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, separarea între management uh, și între generare și distribuție, cred că um, compania de electricitate din Spania a mers pe calea corectă. Însă ceea ce trebuie să facem este să continuăm să continuăm să creăm un nou tip de rețea, astfel încât să avem o rețea de cooperare între companiile afectate. Vă rog. Um, well, I am a member of ALDE. Sunt membru al grupului ALDE în Parlamentul European și lucrez cu Comisia de Industrie. Deja sunt la al doilea mandat în acest sens. Sunt membru al Parlamentului European din partea României, așa că poate că am o altă perspectivă din care privesc lucrurile. Întreaga chestiunea pieții energiei, deși nu facem parte din zona euro. Problema interconexiunilor, a interconectării, ridicată foarte puternic pe plan european, după criză cu aprovizionarea de gaz care venea din uh, sau prin Ucraina pentru Bulgaria, care a ținut una dintre țările membre <clears throat> în frig, în plină iarnă. S-a spus că dacă am fi avut un interconector între România și Bulgaria, am fi putut să ajutăm Bulgaria redirecționând gaz din altă sursă. Plecând de la acest punct de vedere, a fost Comisia Europeană cea care a propus avem un raport și o dezbatere în derulare în Parlamentul European în ce privește securitatea aprovizionării cu gaz. Este vorba despre un raport uh, coordonat de domnul Vidal Quadras. Încă e în dezbatere acest raport, dar ideea interconectării rețelelor va deveni ceva obligatoriu și poate că la nivel guvernamental se va decide să existe un ajutor sau să se facă o investiție acolo. Deci depinde de statele membre să îndeplinească anumite obligații pentru a avea criteriile, pentru a avea această siguranță a previzionării îndeplinite chestiunea stimulentelor pentru economie, pentru societățile comerciale ca să investească în interconexiuni. E o chestiune deschisă, pentru că și eu, ca liberală, consider că fără a da stimulente pieței, piața nu va răspunde, nu va reacționa la ce doresc politicienii sau ce uh, credem noi că ar trebui să facă piața. Ar fi foarte interesant dacă unii dintre dumneavoastră pe baza experienței din țările din care veniți, ați putea contribui la această reflexie globală în ce privește stimulentele pentru piață și e ceva care să leagă de ceea ce spuneți dumneavoastră despre faptul că există companii proprietate de stat, că există piețe naționale care um, opun o rezistență, se opun acestei idei pentru că e nevoie sau consideră că e nevoie să-și apere poziția de lider pe piața națională. Trebuie să ne ocupăm de aceste chestiuni pe plan european, pentru că nu cred că o să se rezolve separat de fiecare stat membru. Și un pas ar putea fi acela de a solicita statelor membre să îndeplinească anumite criterii pentru securitatea aprovizionării, care cere interconectarea rețelelor. În ce privește biocarburanții, Manuel printre cei care nu cred că e ceva de viitor. Cred că sunt prea multe probleme. Și după ce a fost uh, atât de mult entuziasm uh, față de aceste alternative, dacă ne uităm pe diverse piețe, inclusiv pe piața din Statele Unite ale Americii, Desigur că puteți să mă contraziceți. În ce privește separarea patrimonială, cred că e un element important element cheie pentru a atinge acest obiectiv al pieții unice. După cum știți, probabil s-a manifestat multă rezistență, reticență din partea unor state membre pentru o separare patrimonială completă. Iată de ce în faza actuală e un mix, un amestec, uh, o separare patrimonială parțială, dar nu și separarea de proprietate în unele domenii. Cred că nu trebuie să ne îndreptăm spre un nou tratat până când nu reușim să implementăm ce avem deja. Iată de ce de la bun începutul intervenției mele am spus că avem probleme cu implementarea ceea ce am convenit și am adoptat deja. Aș vrea să mai adresez și o întrebare aici reprezentantului BCE. Desigur, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, dar ați putea cumva pune întreaga problemă în perspectiva pieței globale, adică piața europeană în piața mondială și impactul pe care dolarul american îl are asupra pieței noastre de energie, pentru că știm că multe dintre acestea sunt pe piața globală, de obicei tranzacționate în dolari americani, deci nu noi să zicem, facem legea. În fine, după umila mea înțelegere, dacă puteți să ne dați niște sugestii în această perspectivă. Mulțumesc. Ah, ah, Mr. Rolf. Domnul Rolf. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi câteva cuvinte cu privire la o întrebare legată și de dovezile pe care le avem pe în raport în ce privește interconectarea. Arătăm în raport că probabil că situația e departe de ideală, dar securitatea energetică din cauza actuale interconectări din zona euro s-a îmbunătățit deja. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la anii 90, nu putem spune că nu s-a întâmplat nimic între timp, dar uh, aceasta se compară foarte favorabil cu ce se întâmplă în SUA. În același timp, păi, e spațiu de eforturi suplimentare și suntem de acord că este una dintre căile de a mări pe ansamblu securitatea aprovizionării de energie, tocmai mărind interconectarea piețelor. Începește chestiunea separării patrimoniale, unbundling-ul. Noi înțelegem că sunt două aspecte în uh, care trebuie să fie în echilibru. Pe de o parte sunt marjele care pot fi extrase dacă există o mare integrare a furnizorilor sau industriei energetice, pe de altă parte, unii sunt de părere că integrarea producției și distribuției mărește și eficiența producției și distribuției în general. Ca parte a dovezilor la care m-am referit și impactul liberalizării, constatăm că, într-adevăr, dezintegrarea și separarea patrimonială duce la prețuri mai mici la electricitate. Deci uh, putem și trebuie să fim activi și pe acest front care ar fi sprijinit de dovezile pe care le avem deja. Apoi, în ceea ce privește chestiunea biocarburanților, nu avem un răspuns direct. Dacă ne uităm la scenariile pe plan internațional pentru viitoare evoluții pentru zona euro din partea Comisiei și Agenției pentru Energie? Un impact mai mare al energiilor regenerabile și cu toate acestea? domeniul de aplicare ar fi limitat. Carburanții fosile ar rămâne în continuare principala sursă de energie. Ultimul aspect care a fost ridicat aici în ce privește legătura dintre dolarul american și prețurile la energie. Într-adevăr, ce constatăm e că, că există o relație între dolar, rata de schimb și prețurile la energie. Dar asta nu este întotdeauna o legătură stabilă, deci nu e foarte clar că asta merge la fel întotdeauna. Din această perspectivă, nu este neapărat că rata de schimb a dolarului american ar duce la fluctuații la prețul energiei. Poate că în această privință aș putea să vă spun ceva mai în general în ce privește noțiunea financializării prețurilor energiei pe piețele internaționale. Fiindcă putem vedea că piața, să zicem, pentru anumite produse a crescut foarte mult, dar încă e foarte dificil să arătăm și să dovedim că această financializare a pieței energetice este ceva care are un efect direct asupra prețului energie ca element fundamental. Cel puțin acestea sunt cunoștințele actuale și, printre altele, fluctuațiile mari la prețurile în energie văzute în anii 2008-2009 pot fi atribuite și în, pentru două schimbări fundamentale în, în ce privește relația între cerere și ofertă. Deci, din această perspectivă, nu putem spune că această că evoluțiile pe piețele financiare sau rata de schimb uh, duc neapărat la această volatilitate pe piața energiei. Eh, Muy brevemente, las cuatro cuestiones planteadas por el interés. Foarte scurt, vreau să răspund la cele patru întrebări care s-au formulat. Legat de rețele, în primul rând. întreaga idee a interconectării în domeniul energiei prin intermediul rețelelor. Dacă ne uităm la Europa în prezent, nu contează prea mult cine deține o anumită rețea sau alta. Pe de parte, transportul și furnizarea de energie pot fi gestionate foarte bine. Trebuie mai întâi să se vadă unde este nevoie de finanțare publică și ce servicii sunt necesare pentru cetățeni. Am vorbit și despre energia durabilă, asta pentru a răspunde celei de-a doua întrebări. Și am analizat tehnologiile implicate și modul în care se dezvoltă fiecare dintre aceste tehnologii, mai ales în Uniunea Europeană, în prezent, având în vedere potențialul de dezvoltare tehnologică, anumite țări s-ar putea specializa pe anumite tipuri de producție. De pildă, o țară se specializează în energie eoliană, alta în biocarburanți și rezultatul acestor procese va reflecta, după părerea mea, structurile care se vor dezvolta în fiecare țară. Am vorbit deja despre rețele și pentru a vă răspunde la ultima întrebare, cred că putem profita de cadrul legislativ actual și ar trebui, în plus, să venim cu soluții, nu cu probleme noi. Nu cred, în acest sens, că ar fi o idee bună ca în Uniunea Europeană, unde există libera circulație a persoanelor și o piață liberă a serviciilor, ca energia să fie împărțită și clasificată pe țări, pentru că astfel se împiedică dezvoltarea de noi uh, energii. De exemplu, dacă este o țară care produce multă energie eoliană, orice altă țară ar trebui să poată profita de acest uh, avantaj. Și dezvoltările tehnologice ce apar în anumite țări ar trebui să poată fi folosite de toată lumea din Uniunea Europeană pentru că ar trebui să avem o piață unică. Energia va ajunge până la urmă să fie durabilă, sustenabilă, pentru că va fi nevoie de acest lucru, având în vedere ce se întâmplă cu planeta noastră. Mulțumim. Sí, muchas gracias. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a părut foarte interesantă intervenția colegului uh, din Irlanda. Eu aș vrea să vorbesc despre dependența Europei de un furnizor de energie destul de instabil, cum ar fi Ucraina sau alte țări asemănătoare. Furnizori care vor semna acorduri cu țări unde stabilitatea este și mai redusă, cum ar fi Turkmenistanul în timp ce, pe de altă parte, consolidarea de proiecte, formarea de proiecte cum ar fi Nabucco, ar fi un pas în, spre garantarea furnizării, aprovizionării cu gaz pentru țările noastre. A rămas o întrebare, totuși, despre care nu se vorbește aproape niciodată. Sursele interne europene de energie, și anume uh, cărbunele, în principiu, care a fost uh, condamnat, uh, pus la colț din cauza emisiilor de carbon. Însă trebuie să vorbim despre tehnologii noi, cum ar fi captarea emisiilor de dioxid de carbon, care ar uh, putea beneficia de pe urma inovațiilor perioadei noastre. Ar trebui, cred, să se menționeze acest lucru în documentul Comisiei, dacă ne gândim la viitor. Există... Aceasta este singura sursă de energie disponibilă pe plan european și cred că ar trebui totuși să nu uităm complet de ea. Sunt de, de acord cu ce s-a spus legat de interconectare și cred că ar trebui să se creeze o rețea unde uh, să se folosească în comun resursele. Mulțumim. Pentru că este deja târziu, cred că ar fi bine să se formuleze acum toate întrebările și apoi uh, să se răspundă. Domnul Boris din Lituania. Pues entonces la señora Araujo. Mm, se pare că nu este de față domnul Boris, urmează atunci doamna Araujo. Domnul Boris, totuși. Mulțumesc. Din punctul de vedere al Lituaniei, ca și Irlanda, suntem interesați mai ales de interconexiuni. Suntem o insulă din punct de vedere energetic în prezent. Suntem dependenți 100% de o sursă unică de energie. Sistemele de gaz și electricitate depind 100% de piața, de furnizorul rus nu suntem conectați în niciun fel de la rețeaua Europei Occidentale. În anul 2009, planul de interconectare a fost aprobat în Lituania, iar punerea în aplicare a acestui plan ar urmări să elimine izolarea noastră energetică și să se pună bazele unei infrastructuri de conectare cu vecinii noștri. Sunt convins că următorii pași în acest sens, în Europa, trebuie să fie coordonați cu rețelele, cu dezvoltarea rețelelor de transport. Pentru că doar atunci când vom avea o infrastructură energetică unică în Europa, vom putea să mergem mai departe, să progresăm și să obținem prețuri rezonabile pentru consumatori. Profit de această ocazie pentru a întreba pe experți dacă, fără piața unică, am putea face o reglementare a prețurilor. Mulțumesc. Doamna Araujo. Eu gostava de começar a minha intervenção por recordar, julgo que não quer mais recordar uh, e sublinhar. Mulțumesc. Aș dori să amintesc și să subliniez exemplul bun pe care l-a dat Spania, menționând Portugalia și colaborarea între cele două țări. și Spania și Portugalia au fost uh, lideri din punctul de vedere al liberalizării pieței energetice iar Europa a urmat apoi acest uh, drum deschis de Spania și de Portugalia. După cum a spus și colegul din Irlanda, sunt încă multe țări care ar trebui să urmeze acest bun exemplu. Portugalia a dus o politică durabilă a energiei. Lucrul acesta este deja cunoscut și recunoscut de mai mulți ani. Am, vorbit, am investit mult în uh, energia solară și eoliană și suntem în prezent lider la nivel mondial în cazul energiei eoliene. Avem și o suntem uh, și noi de părere că o rețea de distribuție la nivel european ne-ar prinde foarte bine, pentru că noi deja exportăm energie către alte țări, uh, precum și tehnologie pentru fabricarea de turbine eoliene am putea exporta și mai mult dacă ar exista o rețea în acest domeniu. Utilizăm cereri de ofertă publice pentru energia solară și aici este un exemplu care ar trebui urmat și de alte țări. Aș vrea să revin acum la formarea prețurilor. E o problemă recurentă. În momentul în care prețul uh, petrolului scade, repercusiunea, efectele asupra consumatorului se resimt nu mai încet decât, decât în cazul unei creșteri a prețurilor. Este un lucru destul de greu de acceptat. în Portugalia prețul la consumator chiar dacă nu există instrumente propuse pentru formarea prețurilor, totuși prețurile sunt fixate până la 10 cent, să spunem, pentru consumatorul final, trebuie democratizat accesul la energie, trebuie ca și costurile să fie mai democratice. Provin într o țară în care avem acum la an cunoscut în toată lumea. Încă din primul an de școală, toți copiii au calculator și acces la internet. Trăim, deci, într-o eră digitală. S-a democratizat acest domeniu al informaticii și la fel ar trebui democratizat și accesul la energie. mai ales energia electrică. Știu că întreprinzătorii portughezi se plâng de faptul că industria noastră este mai puțin competitivă decât cea din Spania. Și asta pentru că pentru sectorul industrial energia primește subvenții. Sectorul este subvenționat pentru energie în Spania. De aici decurge o problemă majoră. Vă dați seama cât de dificil ar fi de reglementat această problemă la nivel european, dacă este dificilă reglementarea și în peninsula iberică. Prețul energiei este o problemă de, de concurență până la urmă și aș vrea să mă concentrez pe această idee. Care sunt instrumentele? Și aici mă adresez specialistului de la BCE, de la Banca Centrală Europeană. Cum pot țările să răspundă la această întrebare fără să pun, se pună probleme de competitivitate. Mulțumim. Domnul Schenot are cuvântul eh, Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului Rolf și domnului Lavia Martinez um, care ne-a oferit informații foarte interesante în acest sens. Ar fi bine dacă am putea trage unele concluzii cu privire la motivul pentru care există aceste diferențe, mai ales la prețurile la electricitate, având în vedere că sursele energetice sunt comparabile și ceilalți factori de, co de cost sunt comparabili. Ar trebui să putem clarifica asta. Prețurile la energie electrică, dar și prețurile la energie în general. Dacă am unit toate rețelele din Europa, am avea acest sistem al uh, vaselor comunicante și sistemul s-ar compensa. există unele diferențe între statele membre. Apar întrebări pentru toate companiile. Unele companii reușesc să obțină marje mai mari, marje suplimentare. Pot să vă dau un exemplu dintr-o altă ramură, din uh, transportul feroviar. Există reglementări foarte clare în diferitele state membre, însă, în ciuda tradițiilor diferite și în ciuda, uh, poate, a diferențelor între diferențelor de ecartament, uh, diferențele au fost uh, depășite și rețelele au fost unite în întreaga Europa. Are loc uh, la ora actuală, um, se desfășoară un proiect în întreaga Europa pentru asta și mai este um, un proiect care a fost întârziat, uh, acela de a uh, produce energie solară în Sahara, iar apoi Uh, aceasta să fie transportată de acolo, dar mi se pare comparabil. Dacă diferitele state membre ar putea cădea de acord în acest sens, ar fi un mare progres. Cum poate fi extinsă inter uh, conectarea rețelelor? Prin echilibrarea prețurilor, însă acest lucru este împiedicat de către companiile care au mult prea multă putere. Drept urmare și statele membre, uh, guvernele statelor membre uh, dau legislație în favoarea sau în dezavantajul unor mari uh, companii. Mi se pare că există aici un mare pericol și anume ca acela ca consumatorul să fie neglijat. Europa trebuie să reușească să își acopere măcar uh, consumul, să nu existe pane de pane energetice cum au existat acestea de curând în Europa cum s-a întâmplat, să nu avem uh, gaz uh, de curând. Ar trebui să avem uh, energie pentru toată populația și ar trebui să fie ar trebui să fie și prietenoasă cu mediul, pentru că trebuie să ne respectăm și angajamentele. Cred că companiile ar trebui să fie uh, monitorizate și controlate foarte strict, astfel încât uh, competitivitatea să fie asigurată. S-au pus foarte multe întrebări. Doamnă Bălean, vă rog să începeți cu răspunsurile. Uh, I'm, I'm very happy to comment on uh, the issues raised Mă bucur să pot uh, să vă răspund la întrebări, însă n-aș dori să mă numesc expertă, sunt om uh, politic. Dacă doriți să uh, înțelegeți cele mai bune opțiuni, trebuie să-i ascultați pe experți. Cred că avem o concluzie. Deja problema interconexiunii este menționată de către toată lumea și toată lumea o consideră necesară pentru a îmbunătăți piața, europea, piața energetică europeană. Așadar, conexiunile. Însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, există interese naționale care uneori sunt, uh, se opun și care stau în calea construirii unei piețe uh, europene energetice. Și de cele mai multe ori aceste interese sunt ale marilor companii, iar, uh, după cum a spus și dumneavoastră, interesele consumatorilor nu sunt pe primul loc. Sunt în totalitate de acord uh, că ar trebui să avem o piață liberalizată, pentru că fără o piață liberalizată nu putem să avem o uh, scăderea prețurilor și o varietate a surselor, nu știu cum, se, cum unele state rezolvă uh, această situație. Știu că unele țări oferă uh, subvenții, uh, chiar și țara mea face acest lucru, dar având în vedere această, cri această criză pe care o trăim la ora actuală și faptul că cetățenii sunt foarte puternic uh, afectați de către aceasta, uh, ar fi probabil dificil să, să renunțăm la subvenții. Unii dintre dumneavoastră ați menționat Nabucco și faptul că în loc să scădem dependența de o singură sursă, noi practic ne gândim să construim noi conducte și noi gazoducte de la aceeași sursă, mai mult sau mai puțin. Eu sunt o sceptică în ceea ce privește Nabucco, pentru că, după părerea mea, dacă până acum nu s-a întâmplat nimic, nu se va întâmpla nici de acum încolo. Nu cred că Nabucco, așa cum a fost planificat, va fi pus în aplicare. La final, cineva își va lua timpul și va schimba rutele și așa mai departe. Dar nu cred că construcția de gazoducte ne poate ajuta pentru viitor. Cred că în acest sens exemplul uh, Spaniei este grăitor. Spania este prea departe de Rusia pentru a importa gaz prin gazoducte. Și au uh, investit în terminale de gaz lichefiat și practic așa au putut să-și aducă gazul lichefiat din întreaga lume, nu numai dintr-o singură sursă. Așa am putea să avem, iată, un uh, port de intrare și apoi o întreagă rețea de distribuție. Așa mi se pare mie că ar trebui să fie viitorul. Atât doream să vă spun pentru acum. Mulțumesc. Sí. Yo quisiera comenzar contestando a... Mulțumesc. La señora Muñiz Urquiza, que es cierto en la intervención que... Să-i răspund doamnei Ortiz, după cum a spus și dumneavoastră, tehnologia poate să aibă un impact asupra opțiunii sau alegerii unei surse de aprovizionare. Avem, să zicem, carbonul sau cărbunele ca sursă de energie deschisă. Am trebuit să lansăm programe pentru a putea să zicem, să captăm emisiile de dioxid de carbon, să profităm de această sursă de energie. Am făcut o trimitere la energiile curate, la toate energiile, nu doar la una sau la alta. Dar este dificil ca o singură țară să disponibilizeze sumele necesare pentru inovații, pentru cercetare și dezvoltare în ce privește această energie. În orice caz, toate țările împreună sunt obligate să acționeze într-un fel sau altul, pentru că nu suntem singuri pe planetă. E în joc aprovizionarea noastră a tuturor, calitatea de lider, locurile de muncă, toate acestea sunt în joc. Vorbim de o a treia revoluție industrială și tehnologică. Nu putem rămâne cu mâinile încrucișate fără să facem nimic. Pentru că dacă pierdem ritmul, nu mai suntem în măsură să ne aprovizionăm, atunci, evident, o să fie probleme pentru cetățeni și o să um, ratăm această șansă și pe plan mondial în ce privește dezvoltarea tehnologică. Importanța fundamentală, având în vedere cu atât mai mult criza din prezent, am putea preconiza acest gen de soluții piața energetică în peninsula iberică este ceva foarte interesant. Energia, energiile nu au uh, limite, frontiere. Trebuie să se discute aceste modele, aceste exemple în cadrul actual, ceva ce s-a făcut și pentru alte aspecte și mai complicate. Cu siguranță că există și obstacole pe care trebuie să încercăm să le depășim sau să le eliminăm. Dar sunt sigur că se pot uh, găsi soluții, se poate găsi o soluție comună care să uh, convine chiar și celui care s-a simțit cel mai uh, lezat, cel mai afectat, chiar și el ar avea ceva de, ar avea un beneficiu. În Castilia, regiunea din care vin, existau uh, niște unități mai mici, fiecare ținea la bucățica lui de teren, nu dorea să se facă, să zicem, uh, să se lucreze pământurile mai uh, grupat, mai unitar pentru a îmbunătăți uh, exploatarea. Apoi s-au reunit aceste mici proprietăți de teren, loturile, până la urmă toată lumea avut de câștigat și a permis creșterea sau crearea de locuri de muncă. Ceva similar se poate face și în domeniul energiei. Avantajele vor fi mult mai mari decât inconvenientele când e vorba de o acțiune comună. Acum, în ce privește uh, întrebarea referitoare, referitoare la diversitatea prețurilor și interconexiunea. Toate acestea sunt foarte importante. Dacă există o piață unică, va exista mai multă concurență, pentru că normele vor fi aceleași, va fi un plus de concurență între toți actorii. Dacă regulile jocului sunt stabile și sunt aceleași pentru toți, foarte bine, aceasta va favoriza concurența. Există și exemplu în domeniul căilor ferate în acest sens? Fără o piață internă a energiei, cred că nu va exista securitatea aprovizionării. Cred că această politică comună este ceva de care avem nevoie pentru noi, pentru interesul cetățenilor. E nevoie de mai multă Europa, de o mai mare intensitate a procesului de integrare europeană. Iată ce doream să vă spun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Foarte rapid, e ceva care vizează pe consumator, după cum am spus în introducere. E o preocupare majoră pentru noi când ne gândim la prețurile la consumatori. Acesta este, acesta este domeniul nostru de activitate și ne concentrăm pe acest aspect și din punctul lor de vedere. Deci, sprijin că consider că e un punct de vedere foarte important. În ce privește unele dintre elementele menționate, mai întâi în ce privește chestiunea asimetriei. Probabil că știți mai bine ce se întâmplă în Portugalia în acest sens. Poate exista întârziere în reacție, dar, după cum am spus, cel puțin pentru reacția generală în sus sau în jos a prețurilor la consumatori, nu există dovezi clare generale în toate țările. Și pentru țara dumneavoastră, poate că există, să zicem, o anumită întârziere, dar nu am văzut uh, o astfel de reacție asimetrică, sistematică, de scăderea prețurilor, să zicem, uh, atunci când scad prețurile la țiței, ceea ce ar putea să implice și o eroare de măsurare, pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să fim atenți atunci când evaluăm astfel de evoluții. problema cu subvențiile. Aici aș fi de acord că dacă acestea duc la distorsionări pe piață, e ceva contraproductiv. Ce mi se pare foarte important pe ansamblu este să se creeze perspective pe termen îndelungat, în special pentru că energia și rețelele de energie implică investiții foarte mari care merită o astfel de perspectivă îndelungată. Și din acest punct de vedere, ar trebui de asemenea să ne propunem o politică coerentă în care lucrurile să meargă împreună, să existe un obiectiv comun dintr-o perspectivă politică în, în ce privește și situația cu gazele cu efect de seră, într-un fel ar fi contraproductiv să se impoziteze sau să se impună anumite prețuri pe anumite elemente și să se subvenționeze alte elemente dacă nu există o corespondență între cele două domenii. S-a mai pus de asemenea problema. Dacă tratăm această problemă și liberalizăm piețele, prețurile ar trebui să fie peste tot la fel sau de ce acum prețurile nu sunt aceleași în ce privește energia și în special electricitatea? Ce vedem este că în zona euro mixul energetic pentru producția de energie este foarte diferit. Știm că în Franța E un mare conținut de energie nucleară, ceea ce nu se întâmplă în alte țări și atunci, în funcție de prețul țițeiului, există un impact asupra prețului la care îți poți permite să vinzi electricitatea. Deci există diferențe în mixul energetic care duc uh, la aceste diferențe de preț uh, de la o țară la alta. Un alt aspect se referă la rețele, cheltuielile, costurile rețelelor sunt diferite și e problema concurenței și măsura în care acestea sunt uh, competitive sau nu și ar trebui să existe asemănări mai mari între țări. Aici aș fi într totul de acord cu dumneavoastră. Cam asta doream eu să vă spun. Mulțumesc. Antes de dar la palabra, si hay alguna persona que quisiera intervenir, si me... Înainte să vă dau încă o dată cuvântul pentru alte întrebări sau observații, aș vrea să fac o recapitulare a lucrurilor care s-au spus deja. Am vorbit despre economiile de energie și am spus că Europa trebuie să se concentreze pe acest aspect ca obiectiv primordial. De asemenea, cred că este important să ne gândim la energie ca un aspect important nu doar pentru consumator, ci și pentru, pentru industrie. Este un aspect esențial dacă dorim să ne păstrăm competitivitatea. Nu vorbesc aici doar despre producția de energie, pentru că suntem în pragul unei revoluții tehnice și trebuie să ținem pasul. Apoi, legat de interconectivitate, în timpul crizei ucrainiene a gazului, am înregistrat o mai strânsă cooperare cu alte țări între punctele de tratare a gazului pentru gazul care provine din Algeria și am fi putut uh, coopera pentru a reduce problemele pentru zona Europei Centrale. Dacă nu mai sunt alte întrebări, o să-i dau cuvântul domnului Novian. Mulțumesc! Eu aș vrea să spun că vă sunt recunoscător pentru contribuțiile la această discuție. Vom încerca să le folosim și să redactăm un document pe care îl vom prezenta mâine la plenară. Mulțumim tuturor, o seară plăcută!